vreau să spun că suntem de acord, că grupul meu este complet de acord cu domnul Salafranca pe această chestiune. Deci nu mai votăm, atât. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă de Kaiser, foarte bine. Dragi colegi, primul punct pe ordinea de zi uh, pentru vot este recomandarea domnului uh, Daf privind Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului și aplicarea lor Republicii Cehe. Procedură simplificată, vot cu apel nominal, votul este deschis. Lixi. Votul este închis. Se aprobă felicitări domnului Daf. Al doilea raport DAF privind proiectul de protocol asupra aplicării Cartei Drepturilor uh, Fundamentale ale Omului ale Uniunii Europene Republicii Cehe. Avem o propunere de rezoluție și supun amendamentul numărul 1 la vot. Vot pe părți. Partea întâi cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a doua, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Acum supun la vot uh, moțiunea astfel modificată. Din nou vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă din nou felicitări domnului Daf ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της Următorul vot pe ordinea de zi este la raportul uh, Lopez Isturis White și Pârvanova privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, procedură simplificată, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Felicitări celor doi raportori. Următorul punct. Raportul Stasny privind cooperarea vamală UE-Canada începește chestiuni legate de uh, securitatea lanțului de aprovizionare. Raportorul Stasni a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Câteva minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul votează consimțământul său privind acordul lui Canada privind cooperarea vamală în ce privește uh, securitatea lanțurilor de uh, uh furnizare. Acordul se bazează pe și extinde acordul precedent din 1998 privind asistența uh, reciprocă în ce privește chestiuni vamale și care stabilește o bază juridică pentru cooperarea UE-Canada în ce privește uh, securitatea și managementul de risc al lanțurilor de furnizare. În special, deschide ușa acordurilor de recunoaștere uh, mutuală a siguranței vamale a lanțurilor logistice în, în comerțul internațional. Vorbim aici de securitatea containerilor și de facilitatea comerțului legal. Nu există implicații bugetare, nu ne va costa nimic acest acord și sigur va îmbunătăți relațiile comerciale cu Canada și este complementar și probabil va ajuta uh, la negocierea acordului uh, uh, de liber schimb cuprinzător, care sper că va fi încheiat cât mai repede. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, mulțumesc. Acum uh, punem la vot raportul Stasni, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Felicitări, domnule Stasni. Următorul raport este cel al domnului Gigol privind autoritatea bancară europeană și controlul uh, și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit. Mai întâi votăm amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Asta înseamnă că următorul este caduc. Așadar, acum supun la vot propunerea astfel amendată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se aprobă. Domnul Gigol, da, ceru cuvântul. Uh, da, dragi colegi, votăm. Uh, tocmai am votat uh, schimbările necesare pentru ca autoritatea bancară europeană să aibă puterile pe care trebuie să le aibă pentru ca Uniunea Bancară, pe care am susținut-o atât de mult, să se producă. Din nefericire, unele dintre statele membre încă nu sunt gata uh, cu ratificarea și uh, raportul meu privind schimbările la uh, Autoritatea Bancară Europeană uh, așteaptă raportul uh, lui Marian Tyson privind puterile care trebuie date băncii centrale europene uh, în ce privește supravegherea bancară. Deci trebuie să uh, amânăm votul legislativ final pe raportul meu ca să avem un control, să păstrăm controlul uh, procesului democratic la acest uh, pas foarte important care urmează în ideea uh, Uniunii Bancare. Deci vă cer să amânăm partea legislativă a votului. Mulțumesc, domnule Gigold, spune doamna președinte atunci votăm propunerea raportorului. Deci cine este pentru amânare, cine este împotrivă, abțineri, se aprobă. Deci s-a aprobat. Trecem la raportul uh, Thyssen în ce privește sarcini specifice pentru Banca Centrală Europeană, în ce privește uh, politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acum uh, votăm întreaga propunere astfel amendată. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se aprobă. Doamna Thyssen, raportor, aveți cuvântul. Ah, voorzitter eh, ook ik vraag. Doamnă președinte, și eu aș dori să se amâne votul pe marginea uh, rezoluției legislative pe baza uh, regulii 57 aliniatul 12 din aceleași motive expuse de Sven Giegold. Motivele sunt cele care au fost expuse la ședința de luni, de la ora 17, uh, când am discutat modificări la ordinea de zi. Prin urmare, considerăm că ar trebui să solicităm ca acest vot să fie amânat. Mulțumim, doamna Tyson. Cine este pentru această propunere doamnei uh, Tyson să um, amânăm votul? Cine se opune? Abțineri? Se adoptă propunerea raportoarei. Prin urmare, votul final uh, se amână. Trecem mai departe la raportul Roitova cu privire la armonizarea legilor statelor membre uh, referitoare la punerea la dispoziție pe piața articolelor pirotehnice. Doamna a solicita să intervină. Aveți cuvântul. Stimați colegi, Directiva cu privire la articolele pirotehnice a fost retrasă din pachetul de nouă directive care uh, vizează introducerea pe piață articolelor pirotehnice. Uh, pentru că altfel uh, producerea airbag-urilor în Uniunea Europeană ar fi devenit uh, ilegală începând cu 4 uh, iulie. A modernizat normele pentru a proteja mai bine consumatorii împotriva produselor de calitate mm, proastă care intră în Europa din Asia. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la modernizarea directivei. În regulă, haideți să analizăm propunerea de rezoluție mai întâi. 52 de amendamente din partea uh, Comisiei pentru uh, Piața Internă pentru împotrivă abțineri se adoptă. Asta înseamnă că cel de-al doilea bloc de amendamente devine caduc. Prin urmare, supunem la uh, vot propunerea așa cum a fost uh, ea modificată pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum, proiectul de rezoluție legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, doamnă Roitova. Vicepreședintele uh, Comisiei dorește să facă o uh, declarație. Domnule comisar Ren. Da, mi-ar plăcea să fiu vicepreședinte al uh, Parlamentului, cum spuneați, domnul președinte. Stimați uh, eurodeputați, uh, eu sunt mai degrabă pentru lupta cu incendiile, nu pentru folosirea termenului de echipamente pirotehnice, însă aș dori să-i mulțumesc doamnei Roitova pentru munca depusă în prelucrarea acestei propuneri. Pentru a face un compromis și pentru a ajunge la un acord în primă lectură, Comisia nu va sta în calea unui acord între instituții. Prin urmare, salutăm acest pachet de uh, compromis uh, și așteptăm de asemenea uh, rapida sa implementare. Comisia însă are câteva îngrijorări în legătură cu competența Comisiei care se constituie prin această directivă și a transmis o declarație în acest sens serviciilor Parlamentului tocmai pentru această ședință plenară. Mulțumesc! În regulă putem trece acum la raportul Boris și anume uh, până la plecarea directivei serviciilor media audiovizuale. Uh, moțiunea de rezoluție, aliniatul 5 uh, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 28, din nou pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, uh, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 29, din nou vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă alineatul 30, din nou vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă Aliniatul 42, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 44, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Uh, alineatul 45, pe două părți din nou, uh, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 47, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 54, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 69, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot întreaga moțiune de rezoluție. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Boris, și poftă bună tuturor! My colleague is coming. so uh,